Bun venit în Comisia Agri, reuniunea de astăzi după amiază. După cum vedeți, nu avem la dispoziție decât o oră, de aceea și pornim direct cu ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu aveți obiecții, considerăm că ordinea de zi este adoptată și apoi aș vrea să vă informez că uh, reuniunea de astăzi este transmisă live pe internet. Avem regim de interpretare în 16 limbi. Sunt excluse elena, uh, estona, letona, malteza, irlandeza, suedeza, slovaca și croata. Yeah. Nein, uh, äh, Flem Kroatisch, ja. Ja, und Kroatisch, ne? Ja, Kroatisch, ja, Kroatisch, ja, und Kroatisch. Ja, gut. Dann. Äh Bun. Și trecem imediat la punctul 4 de pe ordinea de zi, unde este vorba de preferințele tarifare în ceea ce privește relația dintre uh, Uniunea Europeană și Ucraina, modificarea preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre. Comisia pertinentă pentru aviz este comisia uh, care se ocupă de comerț uh, internațional, iar aici uh, colegul nostru, domnul Cușmiuc, este raportor pentru acest aviz. Mulțumesc foarte mult. Știți deja concluzia pe care o cuprinde avizul nostru. Am să prezint doar justificările pentru care propunem răspunsul acesta eh, transmis Comisiei Comerț. punerea în aplicare acestei, acestui acord uh, sub forma unui schimb de scrisori între UE și Ucraina se referă la modificarea preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparate din carne de pasăre prevăzute de acordul de asociere între UE și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. Aș vrea să nu vă prezint toate detaliile avizului, pentru că știți despre ce este vorba, știți uh, care sunt cantitățile uh, cu care au crescut importurile în UE și concluzia noastră seamănă foarte mult cu opinia Comisiei pentru Comerț. Propunem, în primul rând, ca acordul să care a intrat în vigoare, sugerăm distribuirea între uh, pe distribuirea cotelor tarifare pe mai multe perioade calendaristice, lunare, este important să ținem cont de situația pieței poloneze în acest sector se propune Ucrainei să se modifice acordul de liber schimb, acordul bilateral și să se aplice o suspendare temporară a preferințelor în ceea ce privește carnea de pui, carnea de pasăre. Deocamdată acest punct nu este inclus în acord și este important acest lucru ca importurile din Ucraina în UE să nu destabilizeze piața. Și o a treia concluzie se referă la alocarea din partea partenerilor noștri în ceea ce privește condițiile sanitare, alocarea anumitor măsuri și de asemenea măsuri care să asigure bunăstarea animalelor. Trebuie văzut și cum reacționează Comisia Europeană la răspunsul nostru. Mulțumesc, spune domnul președinte. Raportorul din umbră urmează să intervină. Thank you very much, uh, Mr. Chairman, dear colleagues. EPP. Mulțumesc, Aș vrea să salut această inițiativă și toate export, eforturile pe care le-a făcut Comisia. Situația pentru UE era destul de gravă. Pentru a asigura certitudinea juridică trebuie actualizat acordul uh, bilateral cu Ucraina din 2017 și uh, părțile interesante așteptau de la noi un răspuns rapid, o soluție uh, rapidă pe care să o propună producătorilor ucrainieni. Situația s-a clarificat uh, după negocierile cu Comisia Europeană și nu vom mai permite să se strecoare abuzuri, așa cum s-a întâmplat mai înainte deși cresc cantitățile de piept de pasăre care intră pe piața UE din Ucraina cu 55.000 de tone, o cantitate sub, eh, semnificativă, putem să o acceptăm pentru că avem prin această eh, actualizare a acordului mai multă claritate. Nu avem obiecții față de textul Agri și solicităm Comisiei să pună în aplicare cât mai curând uh, acordul și să monitorizeze uh, punerea lui în aplicare, monitorizând în același timp sectorul cărnii de pasăre din uh, UE. Mulțumesc. Domnul Ristov intervine. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul acesta al importurilor din Ucraina este un subiect foarte important. În 29 august am văzut că s-au atins cotele tarifare la 50 de produse, de exemplu Ehm, miere, porumb, grâu și altele. Iar în cazul cărnii de pasăre este vorba de o creștere cu 15%, destul de îngrijorătoare evoluția aceasta. În acest context, eh, noi sprijinim măsurile care să consolideze poziția pe piață a producătorilor europeni Așa că vom face tot posibilul să ne gândim la mecanisme de siguranță, de protecție. Product, Comisia Europeană se gândește să găsească astfel de mecanisme prin care să modifice sau să ajusteze preferințele tarifare în anumite sectoare. și ar trebui să avem în vedere și cererea către BERD uh, în ceea ce privește sprijinirea producătorilor de carne de pasăre în Ucraina și în Slovenia. Mulțumesc! Tak, herr formand. Øh, jeg vil gerne støtte øh, ordføreren. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să intervin în sprijinul recomandării. Suntem de acord cu acordul acesta foarte important, pentru că este important ca în sectorul carnii de pasăre să se introducă limitări ale importurilor. Și mă bucur că domnul raportor face această recomandare Comisiei Europene Ucraina trebuie să-și alinieze uh, legislația la legislația UE și să respecte normele în ceea ce privește igiena, dar și bunăstarea animalelor. Mulțumesc! Deja este o problemă dacă un oligarh uh, ucrainian uh, sacrifică un număr foarte mare de păsări, le transformă foarte puțin în Cipru și le vinde pe piața UE. trebuie să ne asigurăm că nu au de suferit fermierii mici și că avem un sector al cărnii de pasăre uh, divers din punct de vedere al întreprinderilor. să avem grijă ca unele situații care reprezintă de fapt fraude să nu devină legale prin acest acord. Să ne asigurăm că nu se încalcă regulile și normele UE. Și apoi avem pe piața UE cantități enorme de produse care ajung în cantinele școlare și mai știu eu pe unde. Mulțumesc. Domnul David. Facțiunea noastră, Identitate și Democrație, sugerează ca Comisia uh, pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală să facă apel la Comisia pentru Comerț Internațional să respingă proiectul de concluzie al Consiliului în ceea ce privește acordul uh, sub forma unui schimb de scrisori între UE și Ucraina de modificarea preferințelor comerciale pentru carnea de pasăre și preparatele din carne de pasăre, prevăzut uh, în, de acordul de asociere între UE și Comisia Europeană a Energiei Atomice și țările membre ale acestora pe de o parte și Ucraina pe de altă parte. Voi face această propunere și în scris cât de curând. În ultimii doi ani, am văzut că au crescut masiv importurile de carne de pasăre din Ucraina și nu poate continua această situație pentru că ea afectează stabilitatea sectorului european. Aș vrea să subliniez că prețurile 100 de euro pe kilogram uh, reprezintă un preț de dumping și afectează negativ sectorul cărnii de pui în, tot, în toată Uniunea Europeană. Este imposibil de rezolvat această situație fără a interveni cu subvenții în sectorul acesta, dar nu există buget pentru astfel de subvenții. Avem nevoie să ne asigurăm că există un teren egal de joc, există condiții egale pentru fermierii ucrainieni și cei europeni. De aceea vrem să se respingă proiectul de decizie al Consiliului. Domnul președinte, de la GUE poate să intervină cineva? Mulțumesc. Este important să fim coerenți în politicile pe care le promovăm. Nu văd cum să avansăm cu propunerea aceasta din punct de vedere al durabilității și al uh, protejării producătorilor mici. Este foarte bine să avem și condiții impuse de uh, proprietari, dar nu înțeleg, nu înțeleg foarte bine logica acestui proiect de decizie. Mulțumesc. Sunt mai multe intervenții pe listă. Acum încheiem lista vorbitorilor. Vor interveni încă domnul Schmidbauer, colegul Buda, de asemenea va avea ocazia să intervină. Mai sunt alte solicitări de intervenție? Nu. Atunci, vă rog, domnul Șaer Piric, un minut vă aloc. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, het voorlicht... Collega, mă iertați. Wij hebben veel onrust in het verleden gehad en er al in 2018 heb ik in... Este un subiect foarte important și am tras de mai multe ori semnalul de alarmă în ceea ce privește situațiile de fraudă pe care, care scapă din cauza acordului acesta de asociere. Este important să punem capăt invaziei cărnii de pasăre din afara Uniunii Europene, care uh, perturbă piața europeană sau să ne asigurăm că prețul acesta este mai ridicat prin reglementări la nivel național și la nivel european. M-am uitat la avizul în ceea ce privește sectorul avicol în țările de jos. Trebuie să ne păstrăm vigilența în ceea ce privește practicile neloiale și cred că cu toții trebuie să continuăm să ne gândim care sunt consecințele comportamentului acestor. Mulțumesc mult, colega Sandra. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest dosar este încarnarea naivității Uniunii Europene. Uneori suntem naivi în domeniul comerțului internațional și am plătit scump această naivitate, mai ales crescătorii de uh, pui și de găini au plătit scump, pentru că avem acum acest contingent suplimentar. Acestea fiind spuse, acest text pune capăt unei situații care scăpase de sub control și pune capăt de asemenea, cred, dragi colegi, uh, um, unei situații pentru care ne dăm și noi asentimentul. În principiu, cererea raportorului de a introduce o clauză de salvgardare uh, de nouă generație uh, poate neapărat uh, să fie realizabilă, după părerea noastră, cel puțin nu în cadrul acestui acord, pentru că acordul deja a fost finalizat. Äh, Mulțumesc uh, mult, colega Neuchel. Mulțumesc foarte mult. Vreau să subliniez un punct legat de, de exporturile de păsări și de importul. Cu toții știm că Ucraina și anumiți mari producători de carne de pui din Ucraina și-a pus în mișcare toate pârghile și a lucrat și cu tot felul de trucuri ilicite pentru a exporta carne spre Uniunea Europeană. În 2016 erau sunt uh, 50 de mii de tone, acum uh, după 2 ani peste 100 de mii de tone și acum și mai mult. Pe mine m-a interesat cum au apărut aceste lacune. Pe de altă parte, aș dori de asemenea să uh, le amintesc tuturor celor din această comisie uh, că avem o mai mare cantitate de carne, respectiv 180.000 de tone, care merge din Europa spre Ucraina și exportăm carne și importăm carne. Este o nebunie, adică exportul și importul făcute în această manieră eh, nu are niciun rost și nu așa putem merge în viitor nu este corect dacă, nu, dacă vorbim doar despre import. Trebuie să luăm în calcul și exportul dinspre Uniunea Europeană către Ucraina. Mulțumesc! Mulțumesc mult! colegul Iugin. Mulțumesc, domnule președinte. La sfârșitul lui 2018 au apărut noi reguli privind importul de produse alimentare din Ucraina. Și s-au discutat la Organizația Internațională a Comerțului după ce la sfârșitul lui 2019 aceste lucruri vor intra în vigoare, importatorii ucrainieni nu vor mai putea transmite către un Europeană de carne care să intre în anumite categorii noi definite. Există în continuare negocieri între Comisia Europeană și asociațiile de veterinari din Ucraina care doresc să se asigure că există inspecții armonizate și procese de uh, certificare armonizate în privința exportului de carne dinspre Uni- Ucraina spre Uniunea Europeană. O bună parte din această carne este procesată mecanic. În cazul Poloniei, 90% din carnea de pasăre vine din această formă de procesare mecanică. Și odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli, acestui lucru trebuie să-i se pună capăt cât mai repede cu putință și trebuie ca acest lucru să fie de asemenea acceptat cât mai repede de Ucraina ca și un sistem de certificare armonizat. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Că producători RIB din Austria sunt la cel mai înalt nivel și respectă toate condițiile europene și cu toate acestea avem carne ieftină de origine dubioasă. De aceea este foarte important pentru mine să rezolvăm cât mai repede această situație nesatisfăcătoare. Este sarcina noastră a deputaților europeni să blocăm eventuale lacune. Da, am spus de mai multe ori și vă, mă, ați mai auzit spunând acest lucru. Din punctul meu de vedere este inacceptabil uh, să avem un uh, model de certificare ca cel uh, din Uniunea Europeană. Uh, date fiind marile diferențe de producție, consumatorii trebuie să știe de unde vine carnea pe care o cumpără. De asemenea, trebuie să facem niște legi mult mai stricte în ceea ce privește prelucrarea produselor din carne în general. De aceea, marcarea obligatorie este o șansă pentru producători și pentru consumatori. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, colegul Iar. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, ce este neplăcut, avem uh, uh, că, evident uh, prețuri mici, Carnea trebuie produsă, sigur, dar trebuie să vorbim despre nefolosirea medicamentelor, despre hrănirea mai calitativă și întrebarea este cum putem modifica ce se întâmplă în acest moment. Sigur, dorim ca produsele care sosesc aici să respecte cel puțin același standard ca în Europeană, să fie cel puțin la fel de sănătoase. Ce șanse avem uh, să facem acest lucru prin măsuri vamale sau prin uh, interzicerea importurilor? Cum putem uh, crea aici o anumită siguranță? Este o întrebare. Nu avem nimic împotriva concurenței, nimic împotriva comerțului, dar condițiile trebuie să fie corecte. Mulțumesc, domnul Buda. Mult, uh, domnule președinte am avut discuții în această comisie în urmă cu ceva vreme legate de Mercosur. Da? Și acolo am avut situația în care Brazilia, printre altele, nu respecta condițiile stabilite inițial de ceea ce înseamnă exportul de carne în Uniunea Europeană. Iată că avem acum situația din Ucraina, unde de asemenea ne întâlnim cu uh, acțiuni de fraudă din partea acestora, în sensul în care ei vin și livrează piept de pui cu o parte uh, din aripă și spun că, este piept, uh, că, că nu este piept de pui. Practic, uh, în această situație, noi suntem obligați, în opinia opinia mea să luăm uh, atitudine pentru că altfel stimați colegi fermierii noștri vor dispărea pentru că discutăm de niște uh, de o situație în care avem de a face cu un import de carne de pasăre care nu avem niciun fel de certitudine că respectă standardele de calitate pe care le respectă fermierii din uh, Uniunea Europeană și de altfel vreau să vă spun că în regiunea mea am o fermă foarte mare, câteva sute de mii de păsări, care a intrat în faliment săptămâna trecută și acea persoană nu înțelegea cum este posibil să fie carne de pasăre în zona mea sub prețul de cost pe care el îl practică în ferma, în ferma lui. Și iată că aici avem un, uh, un răspuns. Aceste uh, exporturi de carne în Uniunea Europeană, în opinia, în opinia mea, ar trebui să uh, înceteze. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Rusen. Mulțumesc mult. Vestea bună este că odată cu acordul încheiat cu Ucraina, căile ocolite care permit să cumperi carne de pasăre fără impozite la un uh, preț foarte mic sunt blocate. Asta este o veste foarte bună. Ceea ce însă nu înseamnă că suntem 100% de acord cu această înțelegere. Pe de altă parte, am acceptat uh, creșterea cotei. Uh, Lucrul important este să asigurăm respectarea normelor europene și aș dori să pun o întrebare concretă Comisiei pe această temă. În ce stadiu suntem cu nevoia, cu obligația de a respecta prevederile sanitare? Ucraina respectă aceste prevederi? A doua întrebare. Vorbim despre bunăstarea animalelor. în ce fază are de gând Ucraina în sfârșit să respecte dispozițiile noastre. Mulțumesc! Am încheiat acum runda de discuții și uh, seria de întrebări. S-au adresat comisiei mai multe întrebări. Cred că aveți cuvântul acum pentru a lămuri aceste probleme. Mulțumesc, domnule președinte, și le mulțumesc uh, tuturor parlamentarilor care au intervenit. Am sentimentul că în general există un sprijin nu foarte convins pentru aviz în baza faptului că trebuie să acoperim această lacună. Ucraina are dreptul în baza acordului să exporte cantități nelimitate de carne de pasăre către Uniunea Europeană și trebuie să acționăm rapid uh, pentru a bloca uh, acest flux, pentru a, a acoperi această gaură despre care au vorbit mai multe state membre. Mă bucur că raportorii au identificat obiectivul chei, anume rezolvarea acestei probleme și stabilirea unui plafon pentru exporturile din Ucraina. Și propunerea este să mărim cota pe care o poate folosi bă, Ucraina cu 50.000 de tone nu este o cantitate neglijabilă. Acceptă acest lucru, dar este mai puțin decât exportă Ucraina, decât a exportat Ucraina anul trecut. Deci, practic, ar fi o reducere față de exporturile de anul trecut. Și vorbim despre o piață în Uniunea Europeană unde producem 15 milioane de tone pe an, exportăm 1,7 milioane de tone pe an și exportăm 80 uh, de mii de tone pe an. Deci 50 de mii nu vor însemna un impact prea puternic asupra pieței europene. Este un volum pe care îl putem gestiona, chiar dacă nu este cu totul neglijabil. Acum, raportorul a sugerat ca Comisia sau Uniunea Europeană să introducă o serie de condiții în plus în legătură cu această concesie. Haideți să trecem un pic printre ele. În primul rând, pe lângă acordul pe care l avem, trebuie să avem o măsură de garanție, o măsură de siguranță și trebuie să spun că acest lucru nu este necesar. Uh, un acord este o garanție mult mai bună decât o măsură clasică de siguranță pentru că cunoașteți uh, răspunsul. Există un plafon, nu este nevoie de nicio investigație pentru a verifica impactul asupra pieții. Uh, este vorba despre o măsură automată și permanentă ca, și ne-ar lua luni întregi să negociem cu Ucraina un instrument de siguranță. Uh, Uh, în privința acestui acord de liber schimb. Cred că trebuie să acționăm uh, repede și să stabilim acest plafon cât mai repede cu putință. Apoi, raportorul uh, cu mare dreptate ne-a întrebat dacă nu cumva ar trebui să gestionăm cota altfel, alocări lunare și așa mai departe. Trebuie să spun că acest lucru nu este necesar. Piepta, pieptul de pui nu este un produs de sezon, ci experiența pe care avem ne spune că importurile din Ucraina sunt uh, distribuite egal de-a lungul anului și sistemul actual, uh, care vorbește despre alocare la câte trei luni, controlată de uh, importatorii europeni este suficientă pentru a nu asigura că nu există o distorsionare a pieței europene. Al treilea punct uh, menționat de mai mulți în ceea ce privește bunăstarea animală este adevărat că astăzi Ucraina nu respectă în întregime condițiile noastre privind bunăstarea animală, dar respect uh, condițiile noastre spesc că, pentru că cu sau fără acord de liber schimb toată carnea care vine în Uniunea Europeană trebuie să uh, respecte standardele de siguranță. Acest lucru se verifică la frontieră. Ucraina a fost de acord în acest acord de liber schimb să adopte uh, o anexă pe SPS și privind uh, bunăstarea animală care va obliga Ucraina să adopte în întregime toate prevederile de sănătate și de bunăstare animală din Uniunea Europeană, aplicabile produselor animale. Ucraina este singura țară din afara Uniunii Europene care a fost de acord să facă acest lucru. Și Consiliul uh, s-a pus de acord săptămâna trecută că în baza acestor anexe uh, vom putea negocia mai departe și vom putea ajunge la un acord cu Ucraina în noiembrie. Deci cred că tendința este foarte pozitivă. În următorii 3-4 ani Ucraina va adopta în întregime întregul acquis comunitar privind sănătatea, siguranța și uh, bunăstarea animală. În ce din urmă, domnule președinte, uh, s-a vorbit uh, despre banca europeană și despre creditele acordate unei companii din Ucraina. Banca a amânat sine die uh, luarea în calcul a acestui credit și aceasta este o, o problemă care este străină de discuția de astăzi. Este vorba despre un alt împrumut pentru o companie din uh, Slovenia pe care Ucraina dorește să o cumpere și această S-a pus uh, acum problema despre uh, carnea procesată mecanică. Ucraina discută acum despre anumite restricții privind exportul acestor produse dinspre Uniunea Europeană către Ucraina. Lucrăm cu Ucraina pentru a ne asigura că vom putea avea un schimburi neîntrerupte și de asemenea nu este o problemă care ar trebui să fie discutată în această comisie astăzi. Acestea fiind spuse, sper că uh, această comisie poate susține cu toate rezervele pe care le înțeleg avizul raportorului astfel încât să putem acoperi această lacună odată pentru totdeauna și pentru a ne putea proteja producătorii locali și domestici, uh, exportatorii și pentru a putea limita importurile de carne de pui din Ucraina. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc. Uh, poate colegul Cucinic vrea să spună ceva în încheiere. Scurt, vă rog, foarte concis, pentru că suntem în întârziere deja. Vă mulțumesc foarte rapid. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Le mulțumesc uh, pentru sugestii, mulțumesc și reprezentantului comisiei, uh, domnul director, care ne-a liniștit oarecum și mai ales în ceea ce privește lacuna juridică care exista uh, deocamdată în acordul de liber schimb cu Ucraina cred că și agricultura europeană va avea de câștigat, deoarece, datorită acestei soluții, nu destabilizăm piața din Uniunea Europeană și, cum spuneam, reparăm această lacună juridică. Vă mulțumesc! And... Mulțumesc! Termenul pentru transmiterea amendamentelor este 11 octombrie până la orele 13. adoptarea în INTA este prevăzută pentru 3 decembrie. Acum trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiectul de decizie privind încheierea în numele Uniunii a unui acord cu Statele Unite ale Americii privind alocarea către Statele Unite a unei părți a contingentului tarifar Vă aduc în aminte că noi decidem doar uh, to approve sau not to approve. Amendamentele pot fi transmise către secretariatul Agri prin e-mail. și am să dau cuvântul lui domnului Dorfman, domnului raportor. Mulțumesc, domnule președinte, foarte succint din partea mea. Din 1998 uh, există un litigiu cu Statele Unite în ceea ce privește importurile de carne mm, tratată cu hormoni. Uniunea Europeană a refuzat să um, permită importurile de astfel de produse și în martie 2009, în sfârșit, uh, s-a stabilit o cotă de 45.000 de tone de uh, carne de calitate superioară de vită, deci netratată cu hormoni. Acest uh, 45 de mii de acest contingent de 45 de mii este disponibil și altor state, nu doar Statelor Unite. În ultimul timp au apărut probleme legate de acest contingent și acordul amintit prevede că în cadrul acestui contingent tarifar de 45.000 de tone, deci fără ca el să fie ridicat, crescut, se stabilește o parte de 35.000 de tone pentru Statele Unite, rămân doar 10.000 de tone. Recomandarea mea din aviz pentru INTA spune că trebuie să urmărim această linie în interesul Uniunii Europene este să se soluționeze acest litigiu cu Statele Unite, care în acest moment blochează importurile la diverse produse din Uniunea Europeană în Statele Unite. Deci, nu se crește cantitatea importurilor în Uniunea Europeană, de fapt pentru că nu se modifică uh, contingentul uh, în totalitatea sa. În general, e în interesul nostru să sprijinim această abordare. Mulțumesc! Doamna haft. Dorfman um, și în opinia mea ca shadow uh, raportor din partea SND um, este că acest acord este bun pentru Uniunea Europeană, în primul rând pentru că uh, nu va crește volumul total de carne de vită care va fi importat de către Uniune, Argentina, Australia și Uruguay renunțând la o parte din uh, exportul lor și astfel volumul total de carne de vită va rămâne uh, egal. Uh, în al doilea rând, este foarte bine pentru că acest import va, se va baza pe carne de vită de înaltă calitate, deci nu ne putem uh, pune uh, probleme în legătură cu uh, ceea ce va intra în Uniunea Europeană. Suntem siguri și de produsul uh, care este sustenabil și că este asigurată sănătatea consumatorilor. În al treilea rând, uh, în acest context extrem de turbulent, uh, inclusiv comercial, uh, între Uniunea Europeană și Statele Unite, e bine să putem încheia acest acord pe care producătorii americani de carne de vită și îl doresc uh, foarte mult. Deci asta ar aduce o normalizare a relațiilor comerciale cu Statele Unite, nemai vorbind de faptul că în, urma recentelor decizii ale WTO, um, o neaprobare a acestui uh, acord ar putea aduce repercusiuni și impunerea de noi taxe de taxe suplimentare către produsele care vor fi exportate în Statele Unite, așa că, uh, în opinia uh, mea, este că acordul ar trebui aprobat și că el este benefic pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Suntem puțin în întârziere. Vă rog să interveniți subcint. Merci, monsieur le président. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc deja colegului raportor, domnul Dorfman, pentru acest proiect de aviz care, după părerea mea, constituie o bază destul de solidă de muncă pentru un subiect care, practic, s-a aflat pe ordinea de zi a tuturor întâlnirilor noastre în care am discutat despre filiera cărnii de vită. Nu avem niciun motiv uh, să ne opunem acestui acord, uh, scopul fiind să ne permită să importăm produse de bună calitate pe teritoriul nostru mai degrabă de, decât uh, produse care sunt tratate cu hormoni. Acest acord, știind că este doar o reorganizare a contingentului, nu ar trebui să um, afecteze filiera europeană de cane de vită. Știind uh, și care este contextul relațiilor USUA, uh, cred că este important ca Parlamentul să poată să-și exprime poziția și să pună niște condiții. Acest acord uh, um, cu SUA și cu celelalte țări care beneficiază de acest contingent trebuie să fie ultima soluție, nu care cumva să fie o portiță deschisă pentru ca apoi SUA să ne ceară și alte contingente. De aceea cred că Comisia INTA, care este competentă pe fond, trebuie să ceară o rezoluție în plus față de procedura de aprobare a acordului. Mulțumesc! Ähm, Mulțumesc, domnul Scott Card. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep spunând cât sunt de bucuroasă de faptul că, în sfârșit, Uniunea Europeană încearcă să atenueze consecințele conflictului comercial și să reducă uh, tensiunile, uh, știind uh, ce multe eforturi, uh, mai bine zis în sensul negativ, a făcut administrația pe celălalt mal al Atlanticului. Este bine să atenuăm tensiunile comerciale. Eu cred că ar trebui să nu încheiem acordul cu acest președinte american decât de bună credință și dacă suntem singuri, siguri că există reciprocitate. Apropo de acest acord, eh, inițial eu am fost destul de sceptică față de ideea de a aloca contingente mai mari eh, filierei din SUA, pentru că este ca și cum uh, am avea uh, Um, această poziție europeană unde dăm la schimb produsele agricole față de carnea de vită. Uh, nu știu cât este de bună idee. Este foarte clar că fermierii europeni vor plăti prețul pentru acest acord pe termen lung din mai multe motive. În primul rând, probabil că vor exista mai multe presiuni pentru a crește tarifele în următoarele acorduri, de exemplu acordul cu Mercosur și cu Australia. Un alt exemplu Argentina sau Uruguay, să presupunem că vor cere o mărire a contingentului în cadrul acordului Mercosur ca să uh, suplinească ce au pierdut uh, în urma realocării și organizarea acestui contingent. Și ce suntem pregătiți să facem pe viitor pentru a împăca uh, Statele Unite ale Americii? Mulțumesc, are cuvântul... Ah, nu, domnul Tomaseș nu este în sală. De Kollege Flanagan. Atunci, domnul Flanagan. Um, I understand that... Înțeleg când îmi spuneți că asta nu înseamnă o mărire a importurilor în Uniunea Europeană, ceea ce uh, liniștește pe oricine care analizează subiectul. În realitate, Republica Irlanda va primi importuri de uh, un sfert de tonă de uh, de um, carne pe an dacă Regatul Unit iese din UE. Noi încercăm să facem ca totul să fie ok și vrem să intre din nou 45.000 de tone, dar uh, chiar o luăm în serios uh, această cantitate de carne de vită care va intra fără uh, taxe vamale pe piața europeană eu cred că Uniunea Europeană nu vrea mai avea niciun fel de credibilitate în domeniul luptei împotriva schimbărilor climatice dacă îi se pare că este mai sustenabil să aducă carne de vită tratată cu hormoni gratuită în UE. Și să știți că deja există carne de vită tratată cu hormoni uh, foarte ieftină în Irlanda și în alte țări din Uniunea Europeană. Știu că, indiferent ce spun eu, oricum o veți, continu- veți continua pe drumul acesta, dar să știți că nu o să mai fiți deloc credibil. Um, Mulțumesc! Acum mai avem solicitări de, inferme, de intervenție. Maria Piri, gibt's noch weitere Meldungen? Der Kollege David, ja? Kollege David noch? Das war's, dann... Atât. Închidem lista intervenienților. Doamna Sander. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Este un dosar uh, sensibil și putem să fim mândri de alegerile pe care le-au făcut europenii de a nu folosi hormon de creștere în filiera bovină. Astăzi, Comisia Europeană ne spune că nu va exista o mărire a importurilor de carne de vită în Europa, ceea ce este adevărat, deoarece modificarea acestui contingent nu aduce atingere perimetrului. Dar ce facem cu măririle indirecte? Cum putem să fim siguri că acest acord că negociat acum cu Mercosurul sau acordul negociat cu Australia nu vor avea drept obiectiv uh, Uh, plata unor compensații sub o altă formă pentru aceste țări care au acceptat să li se reducă uh, exporturile către UE. Onorevoli colegi, da. Mulțumesc. Stimați colegi, eu sunt italian și sunt mândru de calitatea produselor tipice europene și nu mă refer doar la Parmigiano Reggiano, mă refer la toate normele pe care noi le respectăm în Uniunea Europeană și care nu sunt neapărat um, aplicate în Statele Unite, dar în același timp e adevărat că uh, aceste produse acum nu mai pot să ajungă așa cum ar fi firesc uh, în uh, SUA. Nu care cumva acest acord să devină un precedent periculos. Ar fi mai bine ca cei doi parteneri comerciali să se asige la aceeași masă și să iau o hotărâre inteligentă. E adevărat că suntem într-un moment dificil în relațiile noastre cu SUA, dar nu putem să fim într-o situație uh, de slăbiciune. Trebuie să ținem cont de această nouă situație de pe piața agricolă și a relațiilor comerciale. Avem nevoie de un New Deal pentru agricultorii noștri și nu care cumva să uh, cădem în capcana acestor politici uh, uh, iraționale și unilaterale și tot timpul fermierii noștri să fie victimele acestei politici. Merci, Monsieur le Président. Domnul Vito, mulțumesc. Toți avem senzația că e bine să aducem uh, carne de vită de calitate superioară din Statele Unite. Da, nu putem să acceptăm nimic altceva decât carne de calitate superioară. E vorba însă în același timp și de alte state care sunt vizate de acest acord. Deci e bine să verificăm că aceste alte state sau dacă aceste alte state propun cumva uh, oferă carne de calitate și mai bună decât cea din Statele Unite. Spunea domnul Flanagan că nu are logică să uh, importăm carne de vită din Statele Unite care are exact aceeași calitate ca cea europeană și trebuie să ne punem întrebarea intereselor pe care le vizăm în sectorul alimentar. Uh, în, același, în aceeași măsură în care ne punem aceste întrebări legate de sectorul uh, autoturismelor și altele. Deci trebuie să trecem prin acest proces de reflexie intern, așa aș lansa eu o invitație. Mulțumesc, domnul uh, Pierc. Doamna Pierc, mulțumesc. O mică întrebare. Dacă am înțeles bine ce ne spune domnul director general. Este vorba de o redistribuire a bucăților, din, a feliilor din acest contingent și nu de creșterea lui în ansamblul său. Care sunt însă consecințele în Europa a acestei redistribuiri? Domnul David. Mulțumesc. S-au spus deja multe lucruri astăzi. Aș vrea să-mi exprim acordul cu toți acei colegii care au spus că trebuie respinsă propunerea. Cred că trebuie să o respingem pentru că dacă nu facem așa, atunci va fi din ce în ce mai multă presiune cu care ne vom confrunta pe viitor și acest lucru va afecta fermierii europeni. Pentru că atunci vom resimți presiunea din partea producătorilor din alte state care vor insista să reducem în continuare standardele de calitate în ceea ce privește carnea importată. Da, a, a fost întrebări adresate comisiei și am să dau comisiei două minute să răspundă. Deci, de la 55.000 de tone de carne de pasăre, am ajuns la 45.000 de tone de carne de vită de calitate superioară. Cred că este o îmbunătățire aceasta. nu este vorba de tensiunile actuale dintre UE și Statele Unite. Acolo este un litigiu unde încercăm să găsim o soluție. Bun. Uh, încercăm să oferim un fel de compensație Statelor Unite și au spus mai mulți membri că practic nu facem altceva decât să realocăm o bucată din contingentul deja existent. Îi alocăm numai stat, cu exclusivitate Statelor Unite. 35.000 rămân pentru celelalte state din cele 45.000 contingent. Deci nu se schimbă valoarea totală. Exporturile din Statele Unite continuă să se supună standardelor pe care le impunem noi, deci să nu să fie vorba de carne de vită de calitate superioară netratată cu hormoni. De fapt, această carne de vită este mai scumpă dacă vine din Statele Unite decât uh, cea din Argentina sau din Uruguay. Deci, Statele Unite se bucură UE um, uh, s-ar bucura ca uh, o parte mai mare din acest contingent să fie folosită cu statele care au carne de vită mai ieftină. De, de fapt, nu dăm nicio recompensă niciunuia dintre aceste state prin faptul că realocăm uh, părțile din contingent. Nu facem nicio favoare nici Statele Unite, nici uh, Argentinei, nici Uruguayului, nimănui. Și urmăresc când aproape acest dosar, credeți-mă. Și-au dat însă seama că dacă memorandumul de înțelegere cu Statele Unite se anulează, atunci nu mai avem nimic în locul lui. De aceea trebuie să cădem de acord asupra acestei porții din contingent. Ce primim noi în schimb prin acest acord este acordul Statelor Unite să înceteze odată pentru totdeauna acest litigiu care a împlinit 20 de ani avem o clauză de revizuire după 10 ani și presupunând că părțile semnatare notifică OMC uh, încetarea acestui litigiu, putem să aplicăm acordul. Deci este, avem o măsură de apărare, într-un fel, avem o plasă de siguranță și este o soluție prin care să punem capăt litigiului. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. La final, domnul Dorfman, domnul raportor, mai intervine pe scurt. Da, chiar foarte succint din partea mea. Vroiam doar să subliniez uh, ce s-a spus adineauri. Este în interesul nostru acest acord și bineînțeles că este și o chestiune legată de importuri. Interesul nostru este ca litigiul legat uh, uh, cu Statele Unite legat de uh, importuri să fie să înceteze și practic prin acest acord nu ne costă nimic să oferim o parte din contingent Statelor Unite. Oricum, în Europa nu acceptăm niciun fel de carne de vită uh, tratată cu hormoni. Mulțumesc! Am finalizat și acest punct de pe ordinea de zi. 11 octombrie, 3, orele 13 este termenul pentru transmiterea amendamentelor, adoptarea avizului în comisia noastră 18 a 11-a 2019 și în INTA 7 a 11-a. Și ajungem la punctul diverse. Din punctul meu nu este niciun subiect de inclus la diverse din partea mea. Dacă sunt colegi care vor să ia cuvântul la acest punct, nu. Punctul 7, atunci următoarele reuniuni, 4 noiembrie, orele 15 Mâine însă are loc audierea comisarului la ora 11, comisarului nostru, și cu aceasta putem încheia reuniunea de astăzi.